So, I hope that you can see me and hear me, that everything works fine. So, welcome and... Sper că mă puteți auzi și vedea că totul funcționează. Bun venit la reuniunea noastră în care vom avea votul final pe marginea B. Primul punct este adoptarea ordinii de zi. Proiectul de ordine de zi și documentele acestei reuniuni pot fi accesate de toată lumea, deci nu știu dacă aveți vreo observație legată de ordinea de zi. Dacă nu, um, aș merge mai departe. Da, cred că pot merge mai departe. regimul lingvistic de astăzi, franceză, germană, italiană, engleză, cehă și română. Reuniunea noastră este transmisă pe internet. Dacă îmi permiteți, aș dori în primul rând să dau citire rezultatelor um, votului de ieri. Am amendamentele de compromis în bloc și amendamentele individuale în ceea ce privește proiectul de raport privind uh, activitatea financiară a Băncii Europene de Investiții și raportul anual pe anul 2018, raportor Basaicaut. Primul vot în bloc uh, se adoptă. Amendamentul 4 se adoptă, amendamentul de compromis 1 se adoptă. Amendamentul de compromis 2 se adoptă. Amendamentul de compromis 3 se adoptă. Compromisul 4 se adoptă. Amendamentul 16 se adoptă. Compromisul 5 se adoptă. Amendamentul 19 se respinge. Amendamentul 20 se adoptă. Amendamentul 21 se respinge. Amendamentul 22 se adoptă. Amendamentul 24 se adoptă. Amendamentul 25 se adoptă. Compromisul 6 se adoptă. Amendamentul 29 se adoptă. Amendamentul 30 se adoptă. Amendamentul 31 se adoptă. Amendamentele 32 și 33, identice, au fost supuse votului împreună, se adoptă. Amendamentul 34 se adoptă. Compromisul 7 se adoptă. Amendamentul 38 se respinge. Amendamentul 40, identic cu amendamentul 41, se adoptă. Amendamentul 41 se adoptă. Amendamentul de compromis 8 se adoptă. Compromisul 9 se adoptă. Amendamentul 51 se adoptă. Compromisul 10 se adoptă. Amendamentul 55 se respinge. Amendamentul 56 se adoptă. Amendamentul 57 se adoptă. Amendamentul 58 se adoptă. Amendamentul 59, 60, 61, 60, deci 59, 60, 61 și 62 se adoptă toate. Amendamentul 63 se respinge. Amendamentul 64, 65 și 66 mm, sunt respinse. Amendamentele 67, 68, 69, 70 și 71 sunt adoptate toate 5. Amendamentul 72 se respinge, amendamentul 73 se adoptă, compromisul 11 se adoptă, compromisul 12 se adoptă, Amendamentul 77 se adoptă. Amendamentul, am, amendamentele 78 și 79 se resping. Amendamentul 80 se adoptă. Compromisul 13 se adoptă. Amendamentul 83 se adoptă. Amendamentul 84 se respinge. Amendamentul 85 se adoptă. Amendamentul 86 se respinge. Amendamentul 87, amendamentele 87, 88, 89, de asemenea 90, 91 și 92, toate șase se adoptă. Amendamentul 94 se respinge. Amendamentele 95, 96, 97 și amendamentul 99 se adoptă. Amendamentul 100 se respinge amendamentele 101, 102, 103, 104, 105, de asemenea 106 și 107, respectiv 110, sunt toate adoptate. Amendamentul 111 se respinge, amendamentul 113 se adoptă, 114, amendamentul 114 se adoptă de asemenea. Acestea au fost rezultatele votului, voturilor de ieri și acum, dacă îmi permiteți, aș dori să vă explic din nou um, procedura de vot de la distanță, să trecem la verificarea formului și să deschidem votul. Următorul punct va fi supus votului în Comisia de Control Bugetar astăzi. Decizia finală în ceea ce privește proiectul de raport privind raportul anual, uh, vizând controlarea activităților financiare a Băncii Europene de Investiții pe anul 2018. După cum a spus, raportor este Bas Aicut. Doream să-l întreb pe Bas Aicut dacă ar dori, în primul rând, în calitate de raportor, să ia cuvântul. Yes, thank you, Chair. Um... Vă mulțumesc, doamna președinte. Nu știu dacă funcționează camera, nu, probabil că e într-o grevă de uh, ziua de vineri, ceea ce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 Îți mulțumesc, Bas Aikut. Îți mulțumesc pentru eforturile pe care le-ai uh, depus pentru a ajunge la un acord comun și pentru a obține toate aceste compromisuri de calitate. Mulțumesc! Deci, ieri au fost supuse votului amendamentele și compromisurile și astăzi ajungem la votul uh, final. A doua sesiune de vot, uh, cea finală, va avea loc imediat ce o voi declara um, deschisă. De îndată ce va fi deschisă sesiunea de vot, reuniunea se va încheia și va trebui să transmiteți buletinele de vot. Va trebui să tipăriți um, aceste liste de vot, să completați numele. Uh, cunoașteți procedura, dar trebuie să o repet. Dacă sunteți pentru, puneți un plus, dacă sunteți împotriva, un minus și un 0 pentru abținere, trebuie să semnați o declarație um, solemnă, să le scanați sau să faceți o poză și să trimiteți acestea la adresa de mail contvote.europal.europa.eu uh, După ce va fi declarat votul deschis și nu mai târziu de 15.30, nu, cred că totuși este 13.30 Cred că aici avem o, list, o greșeală de, de, tip, de tipar. Odată ce se va deschide votul, veți primi și o notificare prin mail în acest sens. Um, colegii care sunt prezenți în mod fizic în sală astăzi sunt rugați să-și transmită votul prin mail, scanul sau imaginea, uh, poza respectivă a listei de vot. Aș dori să fac trei precizări procedurale importante. Doar în buletinele de vot, listele de vot care sunt trimise de, la, de pe adresa oficială a membrilor, uh, de pe care se reiese numele într-un mod lizibil și semnătura vor fi valabile. Dacă tra- transmiteți pagini separate, uh, fiecare pagină trebuie să fie semnată, să vă puneți inițiale pe fiecare pagină în parte. Astăzi avem o singură pagină, deci nu va fi o problemă doar um, buletinele de vot care vor uh, fi primite la adresa de mail oficială după ce va fi declarat uh, deschis votul și până când acesta va rămâne deschis, sunt considerate a fi valabile. Cele primite după ora 13.30 nu vor mai fi considerate a fi valabile. Președin, președintele, adică eu însumi, va, voi anunța rezultatul voturilor în ceea ce privește amendamentele aduse în proiectului de raport. Nu, se corectează doamna președinte. Nu, ceea ce, nu, nu rezultatele pe marginea amendamentelor, pentru că acestea le, le știm deja. Voi anunța rezultatele votului final. Sper că votul final va fi unul pozitiv, pentru că avem un raport foarte bun și acum trebuie să verificăm întrunirea quorumului și v-aș ruga să apăsați butonul Raise Hand pentru, a, pentru că avem nevoie de un quorum. Vă rog să apăsați butonul Raise Hand pentru a vedea că sunteți prezenți. So I see that the quorum... Văd că am întrunit quorumul. Vă mulțumesc foarte mult. Cormul este întrunit. Iar acum cred că votul poate să fie deschis. Vă rog, trimiteți buletinele de vot înainte de 13.30. Mai rămas peste o oră, o oră și 14 minute. Mulțumesc tuturor colegilor pentru prezență la vot și Acum demarăm procedura de vot. Uh, urez tuturor o zi bună, un weekend plăcut, dar după ce veți fi votat. Vă mulțumesc, uh, mulțumesc din nou, Bas, pentru uh, munca ta și raportorilor din umbră.